<coughs> Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? It's a quarter past, past three, may I? Bună ziua, doamnelor și domnilor, o să vă invit uh, să vă așezați, să luați loc. Thank you first item, uh, adoption of the agenda. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Obiecții, observații, Daniel Caspari. Ich möchte gern... Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun următoarele. După ce am discutat cu secretariatul comisiei noastre, aș vrea ca mâine acordul de parteneriat cu Uh, țările ESA să fie uh, completat. Este important să avem un prim schimb de opinii mâine cu ambasadorii țărilor respective. Uh, so there is a proposal for to have an additional... Așadar, se propune un uh, subiect suplimentar mâine privind acordurile de parteneriat cu uh, țările din uh, estul și sudul Africii. Nu are nimeni uh, obiecții? Atunci mi se pare un moment oportun să avem această primă uh, discuție. Cu acest amendament modificăm așadar uh, ordinea de zi pentru mâine. Daniel Caspari ne-a reamintit că vom avea printre noi pe responsabilul pentru cele patru state din Africa uh, de Sud și de Est, care ne va vorbi pe aceste subiecte. Acum trecem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3 septembrie 2012. Acest proces verbal se consideră adoptat dacă nu avem niciun fel de observații până la sfârșitul reuniunii. Comunicările președintelui. Um, reuniunea noastră va fi difuzată pe internet, cu excepția întâlnirii coordonatorilor care are loc în camera. Avem uh, de asemenea uh, termenul de depunere a amendamentelor pentru uh, acordurile cu Brazilia și Columbia. Aici am avut un timp suficient pentru depunerea acestor amendamente. Votul este prevăzut pentru 6 noiembrie. Ca urmare, sugerez ca termenul de depunere să fie deschis până pe 15 octombrie la prânz. A luat toată lumea notă de acest lucru? Acum acord de parteneriat și cooperare cu Irak. Colegul de la Socialiști și Democrați a fost raportor pe acest uh, Um, responsabil așadar. Acum este înlocuit de doamna Maria Lavia, care va prelua textul și aspectele ridicate de predecesorul său, având în vedere Uh, timpul care a trecut, având în vedere schimbările din comisia noastră, se stabilește un nou, noul raportor va stabili un nou termen de depunere a amendamentelor, care va fi uh, vineri 12 octombrie la uh, ora 12. Raportul se va vota în reuniunea de pe 6 noiembrie. Și, în cele din urmă, o veste bună. Secretariatul INTA um, s-a îmbogățit cu o nouă persoană, domnul Remi Pierro, căruia îi urăm bun venit. Activitatea comisiei noastre este uh, una foarte aglomerată, ca urmare uh, ne bucurăm de această nouă colaborare. Și trecem la punctul numărul 5. 4, se corectează domnul președinte situația actuală a negocierilor trilaterale. Cu privire la, la mm, asistența financiară, primul trialog a avut loc pe 19 septembrie și îl rog pe Martin Kazak să ne prezinte pe scurt uh, acest, uh, acest trialog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a fost o întâlnire deosebit de uh, fructuoasă, unde am reușit să um, facem progrese pe mai multe din uh, aspectele din uh, proiectul de regulament. Comisia ne-a promis uh, că ne va transmite și niște propuneri uh, de compromis pentru punctele cele mai importante însă rămân uh, în suspans uh, aspectele principale privind utilizarea actelor delegate sau actelor de implementare pentru fiecare decizie privind uh, cadrul financiar, privind asistența financiară multianuală. Și cred că am reușit să obținem niște progrese substanțiale aici. În ceea ce privește reglementările privind garanțiile și în legătură cu um, acordurile de liber schimb cu um, America de Sud și cu Peru, și aici am avut negocieri trilaterale cu privire la reglementarea acestor garanții. Nu am putut conduce aceste Uh, trialoguri. O să invit pe raportori să ne prezinte rezultatele acestor uh, negocieri. Uh, inițial a exact un acord și acum nu mai participanții nu s-au mai pus de acord asupra ceea ce aprobaseră inițial. Domnul Mulțumesc, într-adevăr, luni seara Uh, dragi colegi, am participat la ultimul trialog și pot să vă spun că în calitate de delegația Parlamentului, cu toții, am reușit să adoptăm o mare parte din uh, subiectele de pe ordinea de zi și am uh, avut câștig de cauză, chiar mai, într-o mai mare măsură decât ar fi vrut să accepte Comisia și Consiliul, mai ales în ceea ce privește accentul pe uh, normele sociale, standardele de mediu în America Centrală, în Peru și uh, uh, Columbia. Considerăm că într-un astfel de Uh, regulament trebuie să se găsească o soluție pentru problematica bananelor, o soluție care să fie transparentă și echitabilă, care să prevadă rezolvarea problemei restricțiilor de acces la piață, protejându-i în același timp pe producători. Și cred că rezultatul obținut de delegația Parlamentului este foarte bun. Singura problemă despre care tocmai ați vorbit și dumneavoastră, domnule președinte, ar fi că am ajuns la un acord pentru obținerea unui rezultat și până la urmă Comisia a preluat toate aceste idei într-un text, dar din păcate textul respectiv prezintă mai multe probleme mai mici și două probleme foarte mari. nereflectând pentru aceste două subiecte mari poziția Parlamentului. Ca urmare, va trebui să reluăm aceste negocieri cu Consiliul și Comisia cât mai rapid posibil, pentru că textul trebuie neapărat să reia lucrurile la care ajunsesem uh, în urma negocierilor de luni seară. Și după aceea vom putea să uh, ne exprimăm și noi acordul. Uh, Mulțumesc, sunt de acord, uh, domnule președinte, cu ceea ce a spus uh, domnul Lange. Situația din America Centrală este puțin uh, mai um, dificilă decât cea a negocierilor cu Columbia și Peru și am decis să abordăm problemele în aceeași manieră, să introducem prevederi nu numai în considerente, dar și în uh, textul uh, original la secțiunile legate de monitorizare, la uh, partea legată de banane și de mecanismele de garantare. Și am informat deja Comisia și Consiliul despre um, compromisul la care credem noi că ar fi trebuit să se ajungă. Textul este uh, deja pregătit și știu că una din instituții ne susține, nu știu ce face cealaltă, dar cred că există anumite neînțelegeri minore și uh, cred că de aceea mâine ar trebui să avem uh, măcar un vot uh, orientativ pe textul care credem noi că este cel mai bun și apoi uh, va trebui să cerem partenerilor noștri să ni se alăture. Mulțumesc, aveți dreptate. Problema Americii Centrale este una specifică, pentru că aici uh, cei de la FED fac uh, cumva presiune asupra noastră decizând să nu schimbe calendarul, să nu modifice calendarul și de aceea pentru a respecta uh, regulile noastre de principiu și anume că nu trebuie să se voteze înainte să existe un acord asupra regulamentului privind uh, garanțiile, atunci, pentru moment, putem avea doar un vot preliminar ca să nu um, încălcăm această regulă deosebit de importantă și după votul nostru și cei de la FED vor putea vota. Ca urmare, fie găsim o soluție a, la această um, nepotrivire de păreri între Parlament și Comisie asupra unor aspecte care reuniseră de fapt acordul anterior, fie votăm, dar lăsând conținutul uh, real al acestei decizii deschis. Nu știu dacă celelalte grupuri politice pot să se alăture acestei interpretări, să o susțină. Bun, văd că nu sunt obiecții. Cred că este într-adevăr singura modalitate rezonabilă de a acționa aici. Sigur că cea mai bună modalitate ar fi să convingem Comisia și să ajungem la un acord rapid asupra diferendelor pe care încă le mai avem cu Comisia, dar dacă acest lucru se dovedește a fi imposibil, atunci trebuie să avem o soluție alternativă și să votăm fără să prejudicăm în niciun fel acordul final asupra conținutului regulamentului și sigur în noiembrie vom avea un vot final. Așadar, dacă până la sfârșitul zilei de astăzi nu se ajunge la un acord, vom avea un vot preliminar, un vot previzional și apoi vom vota final, uh, în final în noiembrie, dacă toată lumea e de acord. Bun. Bun, și acum punctul 5, activitățile grupului de uh, monitorizare pentru Mercosur, înțeleg că colegul uh, responsabil a trebuit uh, să plece și vom uh, vedea care este acum stadiul negocierilor cu Mercosur. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, pot să vă spun că în contextul actual nu sunt nici optimist, nici plin de speranțe. Ultima reuniune a fost suspendată după criza instituțională din Paraguay și între timp uh, a fost admisă și Venezuela cu drepturi de pline. Știți că în uh, Venezuela au avut loc alegeri uh, chiar duminică cu rezultat pe care îl cunoașteți foarte bine. Venezuela este o țară mare și o piață importantă care oferă numeroase oportunități, chiar dacă există mm, anumite probleme economice și tehnice de rezolvat. Venezuela va avea probabil o atitudine diferită de acum înainte în materie de relații comerciale internaționale. Cadrul este mm, complicat uh, cumva și de atitudinea dificilă a Argentinei față de investițiile europene. Într-adevăr, Argentina este din ce în ce mai protecționistă, își apără sistemul comercial și ne confruntăm cu același gen de probleme și uh, cu Brazilia. Chiar dacă Brazilia rămâne o piață de desfacere extraordinară pentru uh, produsele europene. În orice caz, negocierile vor fi reluate. Urmă- Următoarea rundă este uh, prevăzută pentru 22-26 octombrie. Sigur că această nouă rundă nu se va referi la toate subiectele. Vom vorbi mm, numai de cooperare sau numai de aspecte politice sau numai de aspecte tehnice. Vor fi cinci, aspect, cinci grupuri uh, de lucru, normele de origine, proprietatea intelectuală, licitațiile publice, um, sistemul vamal și investițiile. Chiar dacă contextul nu este neapărat cel mai favorabil, posibilitatea de a relua negocierile este deja un element uh, uh, satisfăcător în sine. Vă reamintesc că este vorba în general de aspecte tehnice, dar mai sunt și unele chestiuni de ordin politic, mize politice, care sigur că vin să mm, complice evoluția negocierilor. Situația nu se află însă într-un blocaj și peste o lună, după runda din 22 și 26 octombrie, vom vedea ce se va întâmpla. Probabil că până atunci uh, unele lucruri se vor clarifica, uh, ca de exemplu tipurile de proceduri care trebuie utilizate în cadrul negocierilor, ceea ce ne va permite să formulăm o opinie mai uh, avizată și mai prudentă cu privire la aceste negocieri. Pentru moment, uh, nu trebuie să mai adăugăm mare lucru, cred că trebuie să așteptăm sesiunea din 22-26 octombrie. Și care este părerea DG Trade pe, asupra situației? Queste valutazioni nascono dall'incontro Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce vă pot spune este că m-am întâlnit chiar ieri cu uh, cei de la DigiTrade. Am vorbit, bineînțeles, uh, despre acest subiect și pentru DigiTrade Uh, problemele de reglementare, normele uh, au fost convenite, dar uh, pentru licitații și pentru achizițiile publice, chestiunile pe fond, să zicem, nu ne suntem foarte aproape de un acord. Bineînțeles că există probleme specifice, probleme politice pentru unele țări, pentru Argentina, de exemplu, pentru că Brazilia ar putea să înceapă negocieri bilaterale cu Europa. Probabil că nu o va face, însă pentru că astfel s-ar pune sub semnul întrebării întregul cadru Mercosur, nu doar rezultatul negocierilor, ci și uh, chiar uh, viitorul Mercosur în sine. Deci, uh, Comisia Europeană este foarte vigilentă și încearcă să fie extrem de prudentă pentru că Uh, iată, negocierile nu sunt încă finalizate. Obiectivul nostru e să ne asigurăm că Uniunea Europeană uh, dobândește un uh, avantaj de negociere cât mai mare. Există multe probleme precum atitudinea Argentinei, dezavantajele cu Uruguay și așa mai departe. Să trecem acum la Canada. Peter Starsny este raportorul nostru. Uh, ai cuvântul, Peter. De dimineață a avut loc a avut loc un uh, workshop, un seminar foarte interesant pe această temă și aș uh, dori să te rog să uh, informeze comisia noastră în legătură cu rezultatele acestui uh, acestui seminar. Da, domnule președintele, da, într-adevăr, mulțumesc pentru că mi a acordat cuvântul pentru a vă prezenta uh, negocierile uh, deci uh, încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Canada privind cooperarea vamală. Partea bună este că ultimul grup de monitorizare pentru Canada, la acest grup, negociatorul șef al Uniunii Europene domnul Petricinev pentru SETA a spus că uh, aceste negocieri vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Să sperăm că așa se va întâmpla uh, și în orice caz să vedem care este calendarul. Uh, Uh, în octombrie vor uh, continua negocierile intensiv la uh, Bruxelles, obiectivul fiind să nivelăm toate diferențele, astfel încât comisarul de Gucht și omologul său canadian să elimine toate chestiunile pendinte până în luna noiembrie, însă mai sunt și alte chestiuni care trebuie aprofundate. Domenii precum agricultura, Uh, regula de origine, um, achizițiile publice, indicațiile geografice, drepturile de proprietate intelectuală, uh, serviciile uh, și așa mai departe. Acum aș dori să vă spun câte ceva despre domeniile la care cea de-a treia reuniune a grupului de monitorizare INTA, domnul Petricione, a participat. În ce privește accesul pentru bunurile agricole, rămân probleme cu carnea de porc, de pește și cu de cereale, care sunt uh, chestiunile cele mai uh, delicate pentru Canada. Doar uh, problem, problemele cele mai grave sunt cele de carnea de vită și de porc pentru Uniunea Europeană și pentru Canada carnea de pui și ouăle. Uh, Uh, se pare că Canada uh, ține foarte mult ca rezultatul să fie în favoarea sa pentru că este unul dintre uh, cei mai mari exportatori. Soluția ar fi un sistem de cote. În ce privește regula de origine, e o chestiune care vizează mai ales sectorul textil și al producerii automobile în uh, acest domeniu, Canada fiind uh, puțin mai înțelegătoare, dar trebuie să spun că ne apropiem de finalizare. Având în vedere uh, lanțul de producție extrem de perfecționat, aceste domenii pun probleme negocierilor iar licitațiile publice reprezintă fără îndoială una dintre propunerile cele mai interesante pentru Uniunea Europeană. Există un acord cu privire la reguli, dar nu și uh, în legătură cu sfera de aplicare, chiar dacă s-a uh, înregistrat uh, un progres important. Vom continua uh, negocierile în AFTA, dar ex există și domenii precum resursele naturale, transportul feroviar și uh, transportul urban uh, în orașe mari, unde se mențin restricții Uh, o condiție a uh, negocierilor reprezintă câteva aspecte, iar în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, ele vizează mai ales uh, producția de medicamente. Negocierile între ACTA, de la ACTA obligă Comisia să respingă acest document în conformitate cu regulile de, în vigoare la ACTA. Uh, geo, uh, indicațiile geografice uh, în acest domeniu s-ar putea să obține un, uh, la un acord, scopul fiind să păstrăm rolul important al autorităților publice. Serviciile fin financiare sunt și ele incluse. Se știe prea bine că acest domeniu al serviciilor financiare reprezintă un sector protejat al economiei canadiene. În acest domeniu vor continua însă negocierile însă uh, se va defini regulul de uh, liberalizare. Apoi, uh, chestiunea investițiilor, ea este foarte complexă, necesită eforturi foarte mari, dar continuă negocierile. Capitolul dezvoltare durabilă, el va fi inclus cu sprijinul provinciilor canadiene. Canada solicită sancțiuni financiare în cadrul în care dreptul, în cazul în care dreptul muncii este încălcat. De asemenea, Uh, uh, costul serviciilor uh, e o problemă mare între Uniunea Europeană și Canada. În fine, domnule președinte, Canada nu poate încheie nu poate uh, deschide negocierile cu SUA înainte de finalizarea acestui acord datorită chestiunilor care se suprapun. Și deci uh, acordul cu Canada va avea un impact uh, asupra poziției Uniunii Europene în negocierile cu SUA. Va fi foarte greu să evaluăm fiecare parte a acestui acord până când vom vedea rezultatul final al negocierii, însă domnul Petrucian ne spunea că, în general, progresul în negocieri e foarte pozitiv Uh, lucrurile aranjându-se, ca să-l citez. Și uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu ce s-a întâmplat. Doamna Cohmarin a organizat câteva evenimente de succes și astăzi a avut loc un uh, seminar foarte interesant. Ar trebui să vă felicit personal, chiar un universitar a spus că e un eveniment sexy pentru că uh, e un subiect care uh, uh acaparează atenția, primim informații noi și absolut uh, fiecare actor uh, uh, implicat a fost a fost uh, invitat, am avut reprezentanți ai tuturor instituțiilor europene, ai mediului privat, ai mediului universitar. Întotdeauna apar elemente noi, dar am constatat că ambianța rămâne pozitivă, optimistă și am rămas cu impresia că e util pentru noi toți și poate că ar fi uh, uh util în continuare să încercăm să uh, finalizăm aceste negocieri. Și vom continua în acest spirit în speranța că până la urmă vom obține un acord în beneficiul tuturor. Uh, mă refer la uh, cetățenii uh, ambelor părți. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt uh, de acord uh, cu tine că evenimente de succes precum uh, cel de dimineață sunt foarte utile pentru a face ca Comisia INTA și, Parla și Parlamentul European să domânească cât mai multă notorietate. Deci, din punct de vedere politic, în perspectiva relației cu opinia publică, sunt evenimente foarte importante. Vă mulțumesc pentru contribuția la seminarul de această dimineață. Acum aș dori să trecem la Moldova. Uh, ședința constitutivă a avut loc. Uh, Iulius Winkler este raportor și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, săptămâna trecută am avut prima uh, ședință a grupului de monitorizare pentru negocierile privind acordul de liber schimb cu Republica Moldova. Am avut o trecere în vedere a uh, negocierilor. Ave- am avut trei runde de negocieri până acum. Comisia ne-a informat. Uh, s uh, a notat uh, ritmul reformelor în Republica Moldova. Uh, reprezentanții Comisiei au felicitat Republica Moldova în acest sens și, de asemenea, după trei runde de negociere, există câteva capitole de negociere care, uh, în principiu, sunt uh, uh, închise, deci textele au fost finalizate. Ședința a fost cu ușile închise, doar atât vă pot spune, deci, deocamdată, însă aș putea să vă mai spun că ambasadorul Republicii Uh, Moldova a participat la a doua parte a reuniunii. El ne-a prezentat poziția guvernului său și a țării sale uh, în ce privește acest uh, acord, negocierile privind acordul de liber schimb și care ne-a mai prezentat și punctul de vedere al partenerilor noștri moldoveni referitor la aceste negocieri. Mai urmează o rundă de negocieri, probabil la sfârșitul din noiembrie aici la Bruxelles și, în mod normal, ar trebui să ne întâlnim la grupul de monitorizare la jumătatea lunii decembrie, dacă se poate, dacă nu, uh, în, uh, la începutul anului viitor, în ianuarie, Uh, i-am uh, uh, rugat pe reprezentanții mediului de afaceri din Moldova să participe la această ședință. Sperăm să reușim să-i aducem pentru a vedea care este punctul de vedere nu numai al diplomaților din Moldova, ci și să avem perspectiva oamenilor de afaceri. Și, în fine, încă o observație. Nu toate grupurile politice sunt reprezentate la aceste grupuri uh, de monitorizare, deci poate ar trebui să rugăm grupurile politice, mai sunt două dintre ele care nu au ales încă raportorii din umbră pentru aceste grupuri. Pentru Republica Moldova, cel puțin. Iată ce aveam de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că grupurile de grupurile politice ar trebui să aleagă reprezentanții la grupurile de monitorizare după ce ele sunt înființate, astfel încât ele să-și poată desfășura activitatea în mod corespunzător. Robert Sturdy, um, raportorul pentru Rusia, nu este aici, dar vă pot spune că a avut loc un schimb de vederi între grupul de monitorizare pentru Rusia și DigiTrade cu privire la negocierile actuale a celui de-al treilea capitol al uh, acordului UE-Rusia. Aș dori să profit de ocazie pentru a vă spune că am fost informat cum că o parte din reuniunile grupului de monitorizare permanent ar fi fost uh, anulate din scurt, nu uh, toate grupurile, dar uh, o parte dintre ele au fost anulate și îmi pare rău că așa se întâmplă. Cred că raportorii permanenți ai grupurilor de monitorizare au o răspundere specială și trebuie să se asigure că aceste ședințe au loc cu adevărat. Bineînțeles că trebuie să se asigure atunci când uh, fixează reuniunile că au și prezența necesară. Dar sigur că nu te poți aștepta, aștepta ca toată lumea să participe la o reuniune. Trebuie să continuăm, chiar dacă știm că uh, o parte din deputați nu sunt uh, prezenți, uh, uh consilierilor sunt și cred că atunci când se uh, fixează, se stabilește o reuniune, atunci ea trebuie să aibă loc pentru că pierdem din credibilitate dacă anulăm uh, reuniuni cu oaspeți uh, în ultimul moment. Am fost informat că cu 12 ore, chiar înainte de reuniune, uh, aceasta a fost anulată. Și participanții au fost informați, iată, foarte, cu foarte puțin timp înainte de anulare. Deci, încă o dată, încurajez pe raportorii pentru aceste grupuri de monitorizare să se asigure că astfel de situații nu mai au loc. Vă mulțumesc. Punctul 6. Alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către Uniunea Europeană. E un dosar legislativ care are legătură cu unul dintre acordurile bilaterale între uh, Uniunea Europeană și Federația Rusă în contextul aderării Rusiei la OMC. După cum știm, la INTA am votat deja în luna mai, recomandând Parlamentului să-și dea uh, consimțământul la includerea acestui acord. Deci, acest regulament e un fel de uh, regulament de implementare a acestui uh, acord. E vorba de un raport tehnic, scopul său fiind să permită Comisiei să adopte acte de implementare uh, și să aloce contingentele tarifare aplicabile exporturilor de lemn. Am fost informat de către uh, președinția cipriotă că deja au examinat această propunere și că nu consideră că sunt necesare amendamente. Deci vă propun să adoptăm în procedură simplificată, în conformitate cu uh, articolul 46 din regulamentul de procedură, acest raport, dar bineînțeles că doresc să aud uh, uh, ce are de spus raportoarea noastră, doamna Ines de Vaitere, din partea PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă aduc aminte doar câteva puncte incluse în recomandări. În primul rând avem uh, un acord interesant care ne permite să îmbunătățim semnificativ importurile de lemn din Rusia. În al doilea rând, un acord bilateral era necesar pentru a defini prevederile generale privind punerea în aplicare a cotelor aplicate Uniunii Europene. Uh, în al treilea rând, ca un avantaj față de celelalte acorduri între Uniunea Europeană și Rusia, văd că procedura de consultări și de rezolvare a disputelor prevăzută în protocol uh, este un avantaj real. Uh, totuși, în raportul meu v-am atras atenția asupra importanței unor neajunsuri ale uh, deciziei Consiliului în sensul că acesta include prevederi care permit Comisiei să adopte acte de punere în aplicare pentru stabilirea uh, tarif, uh, contingentelor tarifare, contrazicând uh, astfel articolul 80 al tratatului privind funcționarea UE. Am arătat de asemenea că dacă o decizia Consiliului uh, ajunge la concluzia că Comisia trebuie să decide asupra unui acord internațional, atunci se încalcă dreptul Parlamentului de colegiferare. Și de aceea vreau să vă rog să puneți această problemă în fața Comisiei, astfel încât o astfel de prevedere să nu mai apară în uh, decizii ale Consiliului privind încheierea de acorduri. Aceste lucruri se decid numai în colaborare cu Parlamentul. Sunt mulțumită, mulțumită să vă spun că am uh, avut câștig de cauză, Parlamentul a avut câștig de cauză, uh, Comisia și Consiliul țin cont de, uh, au ținut cont de recomandarea noastră și acum acest regulament se va adopta prin procedură legislativă ordinară. Așa cum ați spus și dumneavoastră, Comisia deja și-a dat acordul pentru acordul cu Rusia, recunoscând importanța acestui acord. Propun Comisiei să continue într-un ritm accelerat și sunt de acord cu dumneavoastră că putem continua chiar cu procedura simplificată. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mai dorește cineva să ia cuvântul, comentarii? Da, vă rog, domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu am foarte multe de adăugat. Doar vreau să menționez că sunt de acord pe deplin cu doamna raportor în legătură cu procedura pentru viitor. Doar o adăugire am. Ar trebui menționat că e prima dată când Comisia Europeană administrează o, un contingent de export și sprijin ideea uh, adoptării procedurii simplificate pentru adoptarea acestui acord. Da, ceea ce spuneați dumneavoastră chiar figurează în uh, nota explicativă a raportului meu. Bun, să vedem dacă mai are cineva ceva de spus. Uh, comisia? Domnul Michelangelo Margherita. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat față de ceea ce s-a spus uh, deja de către doamna raportor și colegii. Este o, aceasta trebuie să fie o procedură cât se poate de expeditivă, pentru că este în interesul industriei noastre să aibă acces imediat la aceste resurse. După cum știți, acest lucru este prevăzut și în actul de punere în aplicare provizoriu, dar cu cât este uh, oficializată mai repede, cu atât mai bine. Doamna raportor, mai aveți ceva de spus? Nu, totul este clar. Mulțumim foarte mult, atunci am uh, căzut de acord că vom urma, urma procedura simplificată. Foarte bine. Adoptarea la INTA ar putea avea loc mâine, la întâlnirea noastră de mâine, și în plenară, posibil în noiembrie. Punctul 7. Acordul Uniunea Europeană-Canada privind cooperarea vamală în ceea ce privește probleme legate de securitatea lanțului de aprovizionare este un dosar în consens. Noi suntem comisia responsabilă pe fond. Raportor este domnul Sfatni, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, este o zi uh, foarte aglomerată în ceea ce privește problemele de cooperare cu Canada, cel puțin pentru mine. Așa că aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat de a vorbi despre acordul de cooperare vamală cu Canada. Sunt fericit să vă anunț că pe 24 septembrie Consiliul a autorizat semnătura acestui acord, semnarea acestui acord cu Canada și pentru moment așteptăm această semnare. Între timp am amânat termenul pentru amendamente până la începutul lui noiembrie, după care vom primi uh, raportul către Parlament și probabil uh, noiembrie 26, noiembrie 27 vom putea să ne dăm acordul în Comisia INTA. Dați-mi uh, voie să vă spun câteva cuvinte despre acest acord și scopurile sale. Din 1998 încoace, relațiile vamale dintre UE și Canada s-au bazat pe cooperarea vamală și asistența reciprocă în probleme vamale. În 2005, Canada a dat dovadă de interes într-o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană în ceea ce privește în consolidarea siguranței lanțului de aprovizionare și gestiunea riscului. Proiectul de acord în ceea ce privește cooperarea vamală relativ la securitatea lanțului de aprovizionare a fost negociat de către Comisie începând cu mai 2011 și extinde uh, acordul din 1998. Aspectele legate de cooperarea uh, vamală se referă la securizarea lanțului de aprovizionare, inclusiv a transportului în containere și uh, gestionează riscurile legate de transportul în general. Uh, se consolidează cooperarea dintre uh, Uniunea Europeană și Canada în ceea ce privește administrarea riscului prin uh, parteneriate strategice, schimburi de informații, inspectarea transporturilor și uh, colaborare în, prin intermediul mai multor foruri specializate în cooperare vamală vor urma acorduri privind uh, securitatea vamală, inclusiv uh, uh, parteneriate pentru formare și facilitarea operațiunilor vamale. Din 2008 Programul AEO este o piatră de temelie a cooperării vamale dintre Canada și Uniunea Europeană și se concentrează pe mărfurile de, uh, pe transporturile de mare uh, risc. Peste 10.000 de uh, companii europene au fost deja certificate, autorizate ca fiind uh, uh transportatori siguri. <clears throat> Acordul uh, a fost extins uh, recent și uh, include și Japonia și uh, a fost deschis pentru negocieri cu Canada. Un acord uh, va fi administrat de acordul va fi administrat de Comitetul Mixt uh, European-Canadian care se va ocupa cu punerea în aplicare a deciziilor uh, inclusiv a recunoașterilor reciproce. În 1998 acest uh, organism de cooperare va rămâne cel din 1998 încoace. El este uh, principalul organism de uh, gestionare a relațiilor uh, în domeniul vamal între Uniunea Europeană și Canada. Acest acord nu implică, uh, nu are implicații bugetare, și de aceea recomandăm uh, încheierea, uh, prelungirea uh, acestui acord fără alte uh, discuții. Mulțumim, vreau să știu dacă avem alte lor de cuvânt, nu? Atunci dau cuvântul comisiei, domnul Michele Casagrande. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem uh, prea multe de adăugat la cele spuse de domnul raportor. Suntem foarte mulțumiți, desigur, de evaluarea pozitivă pe care acesta a făcut-o și a inclus-o în uh, proiectul de recomandare. Și așa cum a arătat dânsul, Consiliul a adoptat pe 24 septembrie această decizie privind autorizarea semnării acordului, iar conținutul este deja uh, inițiat în vederea semnării. Mulțumim domnului raportor pentru acest raport și pentru susținerea pe care ne acordă prin recomandările sale. Da, proiectul de recomandare este în dosarele noastre, așa cum este și propunerea de decizia Consiliului. Raportorul recomandă să ne dăm acordul, așa cum ne-a spus dânsul. Așteptăm încă un, referat, un proiect al acestui raport. Domnul raportor ne spune că termenul pentru termenul provizoriu pentru amendamente este 8 noiembrie la prânz, vot în comisia noastră la întâlnirea noastră din noiembrie. Vă mulțumesc și trecem mai departe la punctul 8. E vorba de o procedură de consimțământ asupra unui acord uh, internațional comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană. După cum știți, conform GATT, atunci când uh, o țară se alătură unei uniuni vamale, um, trebuie să fie, existe compensații pentru țările terțe la taxele vamale de import Acest lucru s-a întâmplat uh, în acest caz ca rezultat al uh, aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Consiliul a aprobat semnarea acestui acord tot pe 24 septembrie. Votul nostru depinde de uh, documentele care trebuie să ajungă la Parlament, că nu s-a întâmplat acest lucru, dar uh, Tocmai de aceea vă propun să amânăm acest subiect, să amânăm discutarea acestui dosar, oricum însă eu v-aș recomanda acum să aprobăm acest, să ne dăm consimțământul asupra acestui dosar și să aprobăm propunerea uh, de uh, decizia Consiliului pentru semnarea acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, pentru că dosarul are un, uh, o sferă de aplicare foarte îngustă. Văd că nu sunt uh, obiecții, așa că dau cuvântul Comisiei domnul Christoph Kinner. Uh, domnule președinte, îmi cer scuze. Domnul Kinner este pe drum, vine încoace, cred că ajunge cam în 5 minute. Păi nu putem, uh, nu putem suspenda ședința pentru că lipsește reprezentantul comisiei. Până la urmă, comisia e cea care a negociat. Oricum, această sesizare a Parlamentului nu a fost încă făcută, deci uh, subiectul se amână, mergem mai departe. Oricum, atunci când va veni momentul, voi propune Uh, comisiei să asculte și părerea Comisiei, când vom discuta data viitoare. Punctul nou acum. Asistență microfinanciară suplimentară pentru Georgia. E vorba de, proiect de un proiect de recomandare pentru a doua lectură. Eu sunt raportor în acest dosar. Dați-mi voie să vă aduc aminte. Ce, care este miza și care sunt diferențele de opinie între noi și Consiliu? În conformitate cu um, acordurile precedente de asistență macrofinanciară și ascultând argumentele părților, noi propunem două tipuri de amendamente. Acelea deja incluse la prima lectură în Parlament, care au fost respinse de Consiliu și cele care au fost reintroduse în uh, propunerea originală a Comisiei atunci când a fost modificată la negocierile din Consiliu. Noi cerem uh, folosirea procedurii consultative pentru analizarea în a doua lectură și, uh, de asemenea, cerem reanalizarea textului, însă Consiliul a decis să mm, păstreze modificările. Dar fiind faptul că Consiliul cere să se aplice procedura de examinare toate uh, negocierile privind uh, asistența macrofinanciară cu Georgia au fost suspendate. Trebuie să discutăm din nou cu Consiliul și Comisia care sunt uh, posibilitățile de a găsi o soluție provizorie pentru a acorda asistență financiară Georgiei și Kyrgyzstanului. Încă nu a avut loc nicio întâlnire trilaterală pe această temă, dar este programată una pe 16 octombrie. Dat fiind, parla- dat fiind că Parlamentul mai are patru luni până la a adopta o hotărâre la a doua ă, lectură, vă propun să luăm o hotărâre în comisia noastră în, ă, până în luna noiembrie, deci termenul pentru depunerea amendamentelor 18 octombrie la prânz trebuie să vă spun că eu, părerea mea este foarte fermă în această problemă. Cred că Consiliul este se folosește de comitologie pentru a prelua atribuțiile de punere în aplicare ale Comisiei, deși pentru că nu are, nu poate să beneficieze de competențele de punere în aplicare pe care le are Comisia. De aceea va trebui să explice de când uh, comerțul internațional a devenit o chestiune de codecizie. Cred că trebuie să avem o poziție foarte puternică pe această temă. Nu putem permite Consiliului să se folosească, să, să instrumentalizeze comitologia Comitologia este foarte bine definită de către tratate și e vorba de o procedură care acordă puteri de punere în aplicare, competențe de punere în aplicare statelor membre și nu Consiliului. Statele membre nu pot fi înlocuite în această procedură decât de către Comisie. Deci Comisia preia competențele de punere în aplicare și nu Consiliul. Deci nu este nimic valabil, nu se aplică nimic. Punerea în aplicare a unui program de asistență macrofinanciară nu poate aparține decât comisiei. Intenția comisiei, intenția Consiliului ca statele membre să controleze felul în care comisia face acest lucru uh, este inadmisibilă. Asta înseamnă că Consiliul n-ar avea doar puterea de a uh, controla comisia, ci și de a spune comisiei ce să facă și cum să facă. Și ar putea să și împiedice, până la urmă, într-un uh, caz extrem, comisia de la punerea în aplicare acestui acord. Așa că fie Consiliul acceptă prevederile sau o soluție interimară pentru aceste dosare, până când găsim un acord sistemic în conformitate cu uh, regulamentul uh, cadru pentru asistență macrofinanciară, fie îi spunem Consiliului că în niciun caz nu se poate așa. Deci, uh, putem accepta un soi de comitologie fără procedură de examinare și fără Uh, numirea unui președinte pentru fondurile în discuție. Am explicat deja raportorilor din umbră uh, ce se întâmplă, pentru că eu sunt raportor pe acest dosar. Poziția mea este una care întrunește consensul uh, amplu al colegilor din Parlament, dar cred că am, adică m-am simțit obligat să împărtășesc și cu dumneavoastră această poziție. Nu dorim să stopăm acest dosar, nu dorim uh, să punem bețe în roată nimănui, dar trebuie să avem o poziție echilibrată. Acceptăm comitologia cu condiția ca Consiliul să nu încerce să ne impună ceva ce nu am, mai, nu am putea accepta niciodată pe viitor. S-ar crea un precedent periculos. Uh, comentarii, observații? Yeah, on, the procedural questions we... Da, la aspectele procedurale suntem de acord cu ceea ce ați propus și anume să se insiste pe procedura consultativă um, spre deosebire de cea um, obligatorie. Dar utilizarea asistenței uh, macrofinanciare uh, nu trebuie să fie neapărat uh, legată de memorandum sau de celelalte uh, modalități. Deci pe conținut nu suntem neapărat de acord, dar pe uh, formă suntem de acord. Mulțumesc, domnul președinte, înțeleg că pe conținut uh, viziunile nu sunt uh, similare. Am uitat să vă spun că Bun, președintele reia. Haideți să ascultăm acum uh, intervenția comisiei. Doamna Chiara Capello? Nu, domnule președinte, colega este pe drum. Regret acest lucru, spune domnul președinte. Și acum, reiau, uh, la uh, punctul 8 există un nou acord privind uh, modificarea concesiilor din listele de angajamente și, de fapt, ce am uitat eu să vă spun este termenul de, amenda- de depunere a amendamentelor. Opt noiembrie la prânz. Iar la Georgia termenul este 15 octombrie la 12. Um. Okay. We have come to the end of first part of our meeting. Am ajuns la sfârșitul primei părți a reuniunii noastre. Următoarea parte este reuniunea coordonatorilor și suspend ședința pentru moment. Mă întreb dacă coordonatorii ar putea să fie prezenți la patru jumătate. Consilierii pot să transmită acest lucru? Am nevoie deci de consimțământul celorlaltor coordonatori, de acordul lor să vină mai devreme. În măsura posibilului vom încerca să începem reuniunea coordonatorilor la ora 4 și jumătate. După cum știți, această reuniune este deschisă numai coordonatorilor, secretariatului, serviciului juridic, reprezentanților um, grupurilor politice și asistenților coordonatorilor. Mulțumesc!